Proszę Państwa, otwieram dzisiejsze posiedzenie komisji. Bardzo proszę o Aș dori să deschid reuniunea de astăzi. Vă rog să vă ocupați locurile. Zaczniemy od pierwszego punktu, który... Vom începe cu primul punct de pe ordinea de zi, un punct de ieri. Trebuie să aprobăm modificările făcute de lingviști, juriști în ceea ce privește măsurile de promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în state terțe. S-a căzut de acord cu Consiliul și s-a votat fără o revizuire juridică în luna aprilie acest document. În acest caz, corectarea trebuie să fie aprobată în sesiunea plenară. ce nu am avut suficient timp, nu am putut să încheiem procesul până la data de 4 iulie, de aceea nu am putut să votăm acest dosar la ultima plenară din ultimul mandat. Cu toate acestea, verificarea juridică a avut loc pe timpul verii, ceea ce înseamnă că putem să votăm corectarea astfel încât aceasta să ajungă, documentul să ajungă în plenară în septembrie. Dacă nu există obiecții, atunci Consider că această corectare a fost aprobată în unanimitate în comisia noastră. Nu văd nicio obiecție, așa că putem să considerăm aprobată această corectare în comisia noastră. Să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Nu aveți cuvântul. Eh, eh, eh, da, mulțumesc, domnule președinte. Informații și publicitate pentru produsele europene. Credem că este în plus. Putem să lăsăm toate acestea la latitudinea producătorilor. Rozumiem, że to nie jest sprzeciw, tylko komentarz, także... Deci nu e o obiecție, e un comentariu, dacă am înțeles corect. Deci putem considera corectura aprobată. Mulțumesc foarte mult pentru acest comentariu. Să mergem la următorul punct de pe ordinea de zi, care este extrem de important, așa cum bine știți. Rusia a impus o interdicție asupra importului de produse alimentare din UE. Prețurile din sectorul de fructe și legume au scăzut. Același lucru îl, observăm și în sectoarele laptelui și cărnii. Sunt afectate multe țări. Aici se găsim și Polonia. Polonia este cel mai mare uh, livrează cele, cea mai mare cantitate de mere în Rusia. Producătorii europeni caută acum soluții astfel încât să își vândă în continuare recolta. Cred că membrii comisiei noastre cunosc aceste îngrijorări din partea producătorilor din țările din care vin. Cred că trebuie să luăm această problemă în serios și sper să avem o discuție foarte bună. Îi urez bun venit domnului Corte de la Comisia Europeană din partea de Agri, care e responsabil cu piețele agricole. Dumnealui ne va face o prezentare, o prezentare în ceea ce privește măsurile de intervenție luate de Comisie. La și schimbările care au fost făcute pe piețele agricole. Ne va prezenta de asemenea și următorii pași care vor fi făcuți de comisie. Aveți cuvântul, domnule Corte. Good morning everybody and... Bună dimineața tuturor! Mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați dat cuvântul. Voi începe prin a spune că mă bucur că am șansa în această dimineață să am un schimb de păreri cu Comisia dumneavoastră în ceea ce privește interdicția rusească asupra importului de produse alimentare europene. Aș dori să-mi structurez scurta mea prezentare pe trei puncte. În primul rând voi spune câte ceva despre impactul acestei interdicții, care e unul grav, apoi voi spune care a fost răspunsul Comisiei până acum, măsurile luate și măsurile la care, pe care ne gândim să le luăm, iar apoi Vă voi vorbi despre o notă de informare pe care a adoptat-o Comisia ieri și care cred că până acum va fost transmisă fiecăruia dintre dumneavoastră prin intermediul secretariatului. Colegiul comisarilor s-a reunit ieri și a discutat despre această interdicție. O notă a fost prezentată de comisarul Cioloș și aceasta a fost acum pusă la disponibilitatea dumneavoastră și a statelor membre. Dispoziția. Impactul interdicției. Cum a spus domnul președinte, această interdicție care a fost um, impusă de Federația Rusă în 6 și 7 august a avut un impact grav asupra agriculturii europene toate fructele și legumele, produsele lactate și produsele din, carte, din carne au fost dintr-o dată supuse acestei interdicții, de pe o zi pe alta. S-a pus o presiune foarte mare asupra acestui sector, sectorului agricol și alimentar din Uniunea Europeană. Există două efecte. Primul dintre ele e, bineînțeles, un, e sperăm unul temporar, am pierdut temporar o piață foarte importantă. Rusa, Rusia este al doilea client pe care îl avem pentru produse agricole și alimentare după SUA. Aproximativ 11,2 miliarde de euro sunt, în produse sunt exportate spre Rusia în fiecare an. 29% din exporturile noastre de fructe și legume au fost oprite, 33% din exporturile de brânzeturi și 28% din exporturile de unt. Acestea sunt cifre privind exportul. Dacă ne uităm la cifrele în ceea ce privește exportul legat de producție, situația este diferită. 29% din exporturile de fructe și legume sunt acum sub interdicție, dar reprezintă 1,7% din producția din Uniunea Europeană. Pentru brânză, vă spuneam, 33% din exporturi sunt afectate, acestea reprezintă 2,7% din producție. Impactul uh, interdicției e unul grav, dar nu ar trebui nici să exagerăm. În ceea ce privește producția în Uniunea Europeană, aici o parte limitată a producției noastre este afectată. Cu toate acestea, am pierdut o piață importantă de export. În al doilea rând, efectul interdicției va duce la o supraofertă pe piața europeană. Produsele trebuie să ajungă undeva. Vorbim de un efect de cascadă sau un efect secundar, pe care noi acum încercăm să îl măsurăm. Aceasta este o problemă pentru sectorul agroalimentar, unde interdicția a fost a fost pusă în aplicare în mijlocul sezonului de recoltă și produsele trebuie să ajungă undeva. Acest impact e cel care a determinat răspunsul Comisiei și pașii făcuți până acum. Bineînțeles, în toate acestea aș dori să spun încă de la început că, după părerea comisarului Cioloș și a colegiului, solidaritatea e cuvântul cheie aici. Trebuie să avem un răspuns unic european la această interdicție și această amenințare la fermierii noștri. Pacul dispune de o un întreg arsenal de instrumente astfel încât să putem să abordăm această problemă și le putem pune în acțiune. Deși situația este gravă, cred că trebuie să facem tot ce ne stă în putință, mai ales în ceea ce privește comunicarea externă, astfel încât să dăm dovadă de calm și voi spune ce au spus și statele membre pe timpul verii, acestea au fost destul de reținute în răspunsurile lor, dar cred că răspunsul lor a fost bun. A spus că nu trebuie să-i mai facem încă un cadou lui Putin și anume mm, răzvrătindu-ne împotriva lui. Ce am făcut? Ce a făcut Comisia pentru a răspunde la această interdicție din 6 și 7 august? În primul rând, am organizat întâlniri săptămânale cu statele membre pentru a discuta despre impactul pe care l-a avut interdicția în țările lor pe diferitele sectoare și aceste întâlniri au ajutat foarte mult Comisia, ne-au dat informații foarte importante. Aveam nevoie de aceste informații astfel încât să luăm măsuri care într-adevăr să ajute. Apoi ne-am crescut și monitorizarea în ceea ce privește piețele agricole, să vedem ce s-a întâmplat într-adevăr. Am pus toate aceste informații pe pagina noastră de internet, sunt la dispoziția dumneavoastră. Toate informațiile pe care le avem sunt la dispoziția oricui vrea să le vadă. Al treilea punct, măsurile. Ne-am mișcat repede. Veți vedea din nota adoptată de comisie că am avut o abordare pe trei pași. Primul, prima urgență, de fapt, a fost stabilizarea pieței pentru produsele perisabile, adică fructe și legume. Al doilea pas a fost măsuri de stabilizare a pieței pentru lactate și mai se vor lua măsuri și astăzi de comisie. Iar apoi, în al treilea pas, analizăm celelalte piețe afectate, și anume carnea, piața cărnii, și ne gândim la următoare măsuri. În primul rând fructe și legume, apoi lactate, în al treilea rând carne. Pentru primul și al doilea sector am luat deja măsuri. Pentru al treilea, cel al cărnii, încă ne gândim, mai supraveghem piața și discutăm cu statele membre să vedem de ce fel de măsuri e nevoie. Comisarul Cioloș a spus clar de la început că vrea să acționeze repede. A spus că e mai bine să ne decidem repede, chiar dacă nu avem întotdeauna toate informațiile necesare pentru a ne justifica măsurile până în ultimul detaliu. Și ca să fiu cinstit, luăm măsuri câteodată pe niște baze care nu sunt 100% bune întotdeauna dar nu putem aștepta pentru că costul va fi și mai mare. Luăm măsuri repede și sperăm să aibă un efect psihologic și politic bun. Fiecare să știe că Uniunea Europeană e aici și Comisia e aici. Și acum foarte repede, domnule președinte, câteva cuvinte despre măsurile pe care le-am luat pentru sectorul de fructe și legume. Veți vedea în notă, dar și în presă, că la data de 11 august am adoptat o măsură pentru a da subvenții în ceea ce privește retragerea de pe piața piersicilor și nectarinelor. La 18 august am anunțat încă o măsură care acoperă 13 categorii de fructe și legume care au fost afectate în mod special de interdicție. Ambele măsuri nu sunt la fel, există diferențe între ele, însă nu cred că trebuie să intru în detalii acum, însă ambele măsuri uh, prevăd ajutor financiar din partea Uniunii Europene pentru retragerea fructelor și legumelor prin diferite mijloace. Pentru destinații fără costuri, adică caritate, și, sau pentru distrugere. Sperăm că varianta cu distrugerea e o măsură de urgență care poate fi luată. Aceste măsuri sunt uh, puse în aplicare în statele membre și fermierii individuali le utilizează. Azi nu pot să vă dau multe detalii în ceea ce privește efectele măsurilor. Bineînțeles, și pe noi ne interesează foarte mult să știm ce se întâmplă în statele membre, cum reacționează fermierii la aceste măsuri de sprijin, dacă le folosesc, până la ce nivel Primele notificări vor ajunge la noi, la DG Agri, în, în această săptămână. Așa că pe săptămâna viitoare vom avea o imagine mai clară în ceea ce privește ce s-a întâmplat cu măsurile luate. Voi trece acum la sectorul lactatelor. Cifrele arată foarte clar că suntem foarte uh, eram foarte prezenți pe piața rusească. Situația e mai gravă în anumite țări. Impactul uh, interdicției în sectorul lactatelor e dezechilibrat pe state membre. Țări ca Finlanda, Lituania, Letonia și Estonia. Acestea depind de până la 90% de exporturile de lactate spre piața rusească. Dar și Olanda e un mare producător, și Germania, și Polonia, toate acestea exportă cantități considerabile spre Rusia. Aici interdicția a dus deja la o presiune care duce la scăderea prețurilor în sectorul lactatelor și acest lucru îl vedem deja. Prețurile la lactate au fost destul de mari în ultimii ani, așa că coborâm acum de la un nivel foarte înalt. Nu suntem aproape de nivelul de siguranță atunci când se poate interveni poate doar în anumite din țările baltice pe care le-am uh, menționat. Observăm piața îndeaproape și am stabilit o întâlnire cu observatorul privind piața lactatelor, astfel încât să avem cele mai noi informații de pe piață. Ce am făcut până acum? Patru măsuri au fost luate astăzi Pentru laptele praf și uh, pentru unt am deschis noi acțiuni și pentru brânză, pentru brânzeturile care sunt exportate în Rusia. Comisarii au decis astăzi să extindă perioada în care intervenția publică e deschisă de la 3 septembrie până la 31 decembrie în acest an. Intervenția publică, după regulile care există acum, s-ar fi încheiat în septembrie. Am vrut să fie foarte clar că nu vom fi aici până la sfârșitul anului, în caz că va fi nevoie. E o măsură care ajută psihologic și politic. Piața cărnurilor carne de vită, carne de porc, nu, sau carne de pui, nu s-a luat nicio măsură până acum, nu înseamnă că nu vom decide nimic și vreau să fie acest lucru foarte clar. Comisarul Cioloș a spus clar că e gata să adopte măsurile și să adopte măsuri noi de care va fi nevoie, însă pentru moment nu vedem nicio necesitate pentru a interveni repede. Piața cărnii de pui. Aceasta este foarte puțin expusă acestei interdicții din partea Rusiei. 6% din exporturile noastre merg spre Rusia, adică mai puțin de 1% din producția în Uniunea Europeană. Acest sector este unul foarte flexibil, așa cum știți, și de aceea cred că vom putea să reacționăm repede și să găsim alte piețe. Însă dacă e nevoie să acționăm din nou, vom acționa. Carnea de porc se află într-o situație bizară, paradoxală. A existat deja o interdicție în ceea ce privește exportul de carne de porc în Rusia. De, încă de la începutul acestui, acestui an, Rusia a făcut o interdicție nejustificată din punctul nostru de vedere, pentru că au existat niște cazuri de febră porcină africană. Așa că sunt, eram, așa că această nouă interdicție nu adaugă nimic pe acest sector. Am analizat foarte bine piața și vom lua măsuri dacă va fi nevoie. Apoi la carnea de vită. Rusia e prima destinație pentru exporturile europene, o mare piață. 25% din exporturile noastre merg spre Rusia. Așa că e nevoie de să găsim piețe alternative. Nu am văzut un impact imediat asupra prețurilor în acest sector, dar mergem pe același fir logic. De îndată ce vedem vreun efect și statele membre ne semnalizează ceva, vom acționa fără ezitare. Și apoi voi menționa ceva foarte pe scurt, pentru că deja v-am ocupat foarte mult timpul. Vă atrag atenția asupra altor măsuri care pot fi luate fie de Comisia Europeană, de Uniunea Europeană, dar și de statele membre și de operatori. Avem și alte măsuri în arsenalul nostru, așa cum vă spuneam, dar eu v-am spus doar despre măsurile pe piață pe care le-am luat. Ce e important e ce vom face pe piețele externe. Sperăm că interdicția va fi ridicată în curând, însă cred că mulți operatori vor considera că Rusia a devenit un partener instabil. De aceea sunt convins că foarte mulți vor căuta piețe alternative. Ce putem să facem să îi ajutăm? Evident, primul interes pe care îl avem și pe care încercăm să-l punem în aplicare e să ridicăm multe din barierele comerciale existente care ne opresc din a exporta bunurile și unor parteneri cum ar fi SUA, Turcia și alte țări. Există încă multe restricții sanitare și fitosanitare care fac imposibil exportul produselor spre aceste țări, așa că am dorit să accelerăm acest proces de ridicare a lor. Apoi, măsuri de promovare. S-a făcut deja un anunț ieri care va fi disponibil în curând pentru măsuri de promoție pe piețe terțe, să găsim noi piețe. Aș menționa și um, consumul rezultat din uh, programele pentru lapte în școli, unde Comisia încurajează folosirea programelor existente. Vă amintiți că um, Domnul comisar a propus un nou program pentru alimente și lapte în școli, document care se discută deja și în această instituție și în Consiliu și noi considerăm că dacă se accelerează procesul de adoptare al documentului, atunci consumul se va încuraja. Astfel, noul regulament va facilita în statele membre consumarea de lapte, fructe și legume în școli. Mai există și un program pentru împărțirea alimentelor acelora care au cea mai mare nevoie de ele în Uniunea Europeană. Aceste programe există în statele membre. Sub programele din dezvolt- de sub dezvoltarea rurală, care au fost aprobate anul viitor, mai există o serie de măsuri la care pot să apeleze statele membre. Cea pe care vreau să o subliniez este, ceea ce este instrumentul de stabilizare a venitului. E o opțiune pentru statele membre Statele membre pot să decide dacă folosesc acest instrument sau nu. Nu e o decizie care se ia la nivel de comisie. Analizând acest instrument, acesta pare într-adevăr să fie proiectat astfel încât să facă față unor probleme, cum e această interdicție rusească. Acei fermieri care, a căror venit este afectat de interdicție să primească compensații. Însă, încă o dată, e o decizie care se ia la nivelul statelor membre. Iar în final, ajutorul statal. Aici, regulile permit un grad mare de flexibilitate statelor membre, astfel încât să ajute sectoarele și fermierii care sunt cei mai afectați de interdicție. Bineînțeles, există și un uh, program european, dar nu vrem să se ajungă la o cursă în care statele membre concurează unele cu celelalte pentru ajutor statal. Veți vedea în nota informativă că există anumite opțiuni pe care statele membre le pot folosi, iar noi suntem pregătiți să discutăm de la caz la caz cu ele. Vă mulțumesc foarte mult, sper că e folositor ceea ce v-am spus pentru discuția dumneavoastră. E clar că pot fi spuse mult mai, mult mai multe. Președinția italiană a Consiliului a, va organiza o o uh, întâlnire extraordinară ministerială mâine unde comisarul va atinge în linii mari cam aceleași puncte pe care vi le-am transmis eu din partea lui, dumnealui astăzi. Așteptăm cu nerăbdare să discutăm subiectul în continuare cu dumneavoastră, sperăm să ne oferiți sprijinul dumneavoastră. Ați văzut că concluziile Consiliului care au fost adoptate sâmbătă conțin un conțin referiri la această interdicție. Ar fi foarte bine dacă și Parlamentul ar sprijini Comisia și ne-ar ajuta în această chestiune complicată. Cum spuneam și la început, pentru noi e foarte important să discutăm această problemă. Nu subestimăm efectele care există, dar trebuie să ne asigurăm că nu creăm niciun fel de panică. Pornim dintr-un loc foarte puternic, PAC, care a fost reformată de dumneavoastră și conține multe lucruri pe care le putem pune în aplicare. Vă mulțumesc foarte mult! poparcie. Mulțumim foarte mult. Aveți tot sprijinul din partea noastră. Este o temă foarte importantă. Și domnul Galezos va lua cuvântul. Vă amintesc că 30 de membri s-au înscris, deci fiecare aveți un minut la dispoziție pentru a interveni. Αγαπητοί συνάδελφοι, βρισκόμαστε μπροστά σε μια κρίσιμη κατάσταση. Την... Ne confruntăm cu o situație critică pe care trebuie să o analizăm foarte obiectiv. Am textul comisiei aici în față și se pornește de la premisa că Rusia a impus aceste sancțiuni. Dar nu se discută despre faptul că Uniunea Europeană, mai ales partea vestică, a fost prima care a impus sancțiuni Rusiei și au urmat apoi sancțiunile din partea Rusiei. Deci, practic, ne-am uh, supus blocadei comerciale NATO. Deci, asistăm la o luptă de orgolii între vestul Europei și Rusia. Cine poate să câștige? Doar comercianții de arme care își vor vedea vânzările crescute și perdanții vor fi popoarele. Este vorba despre mobilizarea armatei atlantice, nord-atlantice, și cine va plăti această mobilizare. Contribuabilii, cetățenii europeni vor plăti și ei sunt cei care vor suporta greul acestor evenimente. Și mai grav este că se creează premisele pentru ură între popoare, între națiuni și noi suntem responsabili pentru acest lucru. Dacă susținem aceste politici, Acest lucru este inacceptabil pentru o entitate cum este Uniunea Europeană, care ar trebui să aibă un rol de lider în stabilirea păcii între popoare. Dați-mi voie să subliniez că eu reprezint Grecia o țară care a suferit foarte mult pentru că Uniunea Europeană tratează Grecia ca pe un hotel uriaș și nu primim niciun fel de ajutor pentru agricultură, de exemplu. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Grezos. V-aș ruga să Uh, vă, vă mențineți la sub un minut. Domnul Melo. Tratada e tratada genericamente o impacto para Mulțumesc. Se vorbește despre impactul embargoului asupra Europei. Dar acest impact nu este același pentru toate țările. În urma unei evaluări a guvernului, Portugalia va pierde 9 milioane de euro în vânzări, mai ales din vânzările de carne și de fructe. Întrebarea mea se referă la nota de informare care ne-a fost trimisă. Am nevoie de câteva precizări în notă este scris că se prevăd compensații directe la nivel european și național pentru agricultori în domeniile cele mai afectate. Apoi, se prevede că în funcție de uh, scara la care se ia măsura, se, pot, se pot reduce plățile directe acordate agricultorilor de către Uniune. Deci, Cum definiți această reducere a plăților directe? Cum se va lua această măsură? Cum se vor deschide piețe noi sau cum se vor promova produsele noastre în alte țări? Și aceste măsuri se referă și la situațiile excepționale? pentru că aceste compensații pot să fie autorizate doar pentru prejudiciile uh, excepționale și eu cred că avem de-a face cu așa ceva. Președintele, mulțumesc. Domnul Huitema, după cum s-a spus, Europa se află acum sub presiune. Totuși, Comisia Europeană taxează 400 de milioane de, ani, de, uh, de euro. Atâta va scoate în impozite anul acesta. Și um, putem să schimbăm cotele ca, pentru a scădea presiunea fiscală. Dar procedurile care au fost urmate aici nu sunt corecte. Totuși, măsurile sunt bune pentru că banii vor merge direct la agricultori. Când se vor face ajustările? Asta este întrebarea mea. Domnul Belder. Mulțumesc foarte mult. Și eu am întrebări pentru comisie. Comisia a acordat un ajutor de 100 de, 125 de milioane de euro pentru sectorul fructelor și legumelor. Mie mi se pare că e prea puțin nu e suficient oricum pentru a contrabalansa efectele acestei crize. Și mă întreb dacă nu există mai multe fonduri disponibile, dacă da, cât de mult. Vă amintiți de criza din 2011? La vremea aceea, Comisia a reușit să suplimenteze fondurile și oricum a fost mai mult, au fost mai mulți bani decât acum. Și cred că ar trebui să luăm și această criză la fel de în serios ca înainte. În trecut am plătit 100% compensație, acum se fac distinții între fermieri. Deci, ce țări au prioritate și ce sectoare vor primi plăți speciale mai rapid? Mulțumesc. Mulțumesc, pani, pani poseł Kalniete. Președintele. Doamna Canieta. Mulțumesc, domnule președinte. Producătorii uh, letonieni au ca principală piață de deschidere, deschidere uh, Rusia. Acum un litru de lapte a scăzut până la sub prețul de producție. Măsurile comisiei sunt binevenite, dar haideți să vorbim despre cotele la lapte. Noi am ajuns deja la 99,1% din cote. Uh, confruntându-ne cu această criză, cred că nu este drept să penalizăm agricultorii pentru depășirea cotelor. Acestea vor fi oricum abolite în, în primăvara lui 2015 și până atunci cred că Consiliul trebuie să suspende penalizările. Am salvat astfel uh, fermierii din uh, centrul și estul Europei. Câteva țări nu susțin această măsură, dar astăzi eu vă cer ca aceste țări să arate mai multă flexibilitate și mai multă solidaritate pentru a se ajunge la o poziție de compromis în producția de lapte. Nu este doar o decizie economică, este și una politică. Piața, embargoul nu se va ridica decât dacă se va schimba situația geopolitică. Și asta nu se va întâmpla sub conducerea lui Putin. Mulțumesc. Pan poseł Domnul Domțan. Mulțumesc, domnule președinte. Acum un an am definit măsurile PAC și am definit și criza atunci. Cred că nu ne puteam imagina că criza va putea arăta astfel cum arată astăzi. Din nefericire, Criza își are originile în lumea diplomatică și ar fi păcat ca doar bugetul agriculturii să suporte măsurile care vor fi propuse. Aș dori să ni se spună mai mult despre impactul pe care îl va avea această criză pe bugetul primului pilon din PAC, pentru că ar putea să existe un astfel de impact la, pentru ajutoarele la hectar pentru următoarea perioadă de programare. Deci trebuie să ne gândim la o ajustare a bugetului a, pentru PAC, având în vedere această criză excepțională și ținând cont de faptul că este vorba despre un conflict în care agricultura suferă cel mai mult. Președintele, mulțumesc. Următorul vorbitor. Domnul Serau. Mulțumesc, domnule președinte. Măsurile doar pentru sectorul laptelui nu vor fi suficiente. Țările care suferă cel mai mult sunt Letonia, Lituania, Danemarca, Finlanda și scenariul nu se arată deloc optimist. Și în vestul Europei și noi vom suferi efectele acestui embargo. Eu provin din Azore, în uh, regiune în care producția de lapte reprezintă 30% din producția națională a Portugaliei. Și uh, normal că vom avea parte de o deflație de prețuri, lucru care va afecta producătorii foarte grav. Motivele? Prețul este deja de 21 de cenți pe care producătorii nu îl mai pot acoperi. Avem nevoie de o soluție europeană. Trebuie să acționăm rapid. Sunt sigur că la Consiliul Extraordinar de Ministri, Portugalia va ridica această problemă. Trebuie să punem întrebările necesare în Consiliu pentru a vedea cum putem ajuta producătorii de lapte. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Petir. Intervenție fără microfon. Mulțumesc, domnule președinte. Din cauza embargoului vor exista probleme grave în Europa și doresc să repet ce am scris acum 15 zile. Trebuie să ajutăm producătorii de lapte și de mandarine. Croația, din cauza embargoului, va pierde cam 25 de milioane de euro, mai ales sectoarele laptelui și uh, producției de mandarine vor suferi cel mai mult. Croația este cel mai nou membru al Uniunii Europene și este Uh, de asemenea, supus anumitor limite din partea Comisiei. Am mai vorbit despre acest lucru în Comisia Agri și am cerut să fie, făcute, să fie acordate subvenții pentru a putea demara programul de um, introducerea fructelor în școli. Dacă nu intervine Comisia, nu vom putea folosi aceste fonduri, lucru care este discriminatoriu la adresa Comisiei. Doamna Senra. Bueno, en primer lugar, eh, me gustaría decir que... Mulțumesc. În primul rând, micii agricultori sunt cei care vor cădea primii victimele unor decizii politice irresponsabile luate de liderii noștri. Apoi, e ușor să faci pe curajosul. Și acum mă adresez comisiei. E ușor să fii curajos atunci când nu venitul tău, nu demnitatea ta sunt uh, la mijloc. Și în situația asta se află micii agricultori din Europa. În ceea ce privește măsurile pe care ni le-ați mai prezentat, ni le-ați prezentat, aș dori să spun câteva lucruri. Vorbiți despre măsuri pe termen foarte scurt. până la sfârșitul anului pentru lapte sau până în noiembrie pentru fructe și legume. În atâta timp, oamenii nu vor putea să vină cu soluții. În al doilea rând, mă miră să văd că pentru sectorul cărnii se iau așa de puține măsuri. Apoi, pentru produsele lactate, nu e corect ce se face. Oamenii uh, suferă în urma liberalizării pieței și scăderii cotelor. Lucrurile se înrăutățesc pe zi ce trece și mă miră faptul că nu există nici o măsură pentru echilibrarea cererii și ofertei. În al treilea rând, Măsurile pe care le luați pentru sectoare sunt uh, insuficiente. În ceea ce privește fructele și legumele, este inacceptabil să se facă diferențe între cei care sunt afiliați unor organizații de producători și cei care nu. Pentru că agricultorii au dreptul să aleagă sau nu dacă se asociază. Deci, ajutoarele trebuie acordate tuturor producătorilor indiferent de apartenență. Nu în ultimul rând, există produse care nu sunt incluse pe listă, deși sunt afectate. Domnul președinte, vă rog să vă încadrați în timp, nu vreau să vă opresc microfonul. Următorul vorbitor. Domnul Bogovici. Într-adevăr, agricultorii europeni sunt primii care cad victimele conflictului cu Rusia. Problemele apar în sectorul fructelor, mai ales la mine în țară și uh, de asemenea cred că vor apărea probleme și în, în uh, sectoarele lactatelor și cărnii în Slovenia. Noi susținem măsurile Comisiei și vă mulțumim pentru viteza de reacție. susținem măsurile de promovare pentru programele în școli, în școli ne temem că măsurile referitoare la ecologizare sau distrugerea um, recoltelor nu sunt acceptabile din cauza efectului psihologic pe care l-ar avea asupra consumatorilor și producătorilor. Deci noi susținem mai ales măsurile de promovare. Președintele, mulțumesc. Domnul Rope. Gerbiamas pirmininkė, iš tikrųjų, iš, išklausius komisijos pranešimą, matosi, kad komisija. Am ascultat informațiile din partea comisiei și am văzut că comisia înțelege cum stă situația și care este impactul acestei crize. Totuși, măsurile propuse vor stabiliza situația doar în anumite țări. În alte țări, precum statele Baltice sau Finlanda, măsurile acestea nu sunt suficiente. Avem nevoie de măsuri suplimentare, mai ales în sectorul cărnii de porc. Nu doar embargoul rusesc afectează acest sector, ci și depistarea cazurilor de pestă porcină africană. Deci este nevoie de măsuri separate și suplimentare pentru aceste țări care au fost afectate de embargo și de uh, situația cu pesta porcină. Chiar producția a fost uh, redusă cu 20-30%, există un risc foarte mare de uh, disponibilizări și parlamentarii sau parlamentarii din statele baltice s-au adresat comisiei făcând uh, propuneri de măsuri care ar putea să fie aplicate. Mulțumesc. Pan poseł, pani poseł Doț. Doamna Doț, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru prezentarea comisiei. Uh, vreau să mă refer la câteva măsuri de intervenție indicate. Ajutorul pentru stocare privată este binevenit și extinderea lui este binevenită. Intervențiile publice sunt de asemenea de salutat. E bine că ați extins perioada, dar de asemenea nu e surprinzător uh, că nu s-a folosit. În Irlanda de Nord, costul de producție este cam 25 de uh, penny pe litru de lapte. Uh, intervenția este extrem de mică și dacă avem o perioadă extinsă de prețuri foarte, foarte mici, până când primim prețul de intervenție, vom sfârși cu un sector uh, uh, al lactatelor în criză, o criză la fel ca cea din 2008-2009. Este momentul să ne gândim la ideea de a introduce, reintroduce subvenții la export ca să încercăm să dăm viață pieței și, în al doilea rând, avem toate aceste probleme într-un moment în care cotele trebuie să dispară la sfârșitul acestui an. Cred că această comisie ar trebui să aibă o discuție foarte serioasă în legătură cu această problemă și ar trebui să examinăm o uh, eliminare graduală a cotelor mai degrabă decât una bruscă. Uh, companiile din Irlanda de Nord sunt extrem de afectate, în special în exporturile lor de brânză și unt către Rusia și ar trebui să putem să folosim fondul de criză ca să le ușurăm situația. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Hausling. Ja, um, die Landwirte... Da, agricultorii și-au câștigat solidaritatea, dar acum vedeți că statele baltice sunt foarte afectate și Polonia e foarte afectată. Cu toate acestea avem o întrebare de bază și anume dacă politica noastră axată tot mai mult spre export, mai ales în ceea ce privește laptele, într-adevăr a fost corectă în ultimii ani. Pentru că acum vedeți, avem o situație de supraproducție și se abolesc acum cotele. Trebuie din nou să ne gândim la piața lactatelor, să vedem dacă nu e nevoie de rău de reguli și să nu ne bazăm doar pe export și subvenții, pentru că am văzut că a fost o greșeală. Am și niște întrebări. Citricele în Valencia și alte fructe de acolo, dacă acestea sunt subvenționate de Uniunea Europeană, pentru că această regiune exportă spre Rusia. Și a doua întrebare, dacă ajută aceste milioane pentru a se ieși din criză într-adevăr și ce se va întâmpla mai departe cu plățile directe pentru fermieri. Un punct mă deranjează cel mai mult, faptul că comerțul în această situație de criză merge pe profit. În Germania, de exemplu, prețurile pentru lapte au, pentru unt au scăzut cu 20%, dar lanțurile de aprovizionare discută acum între ele să vadă cum pot să scoată totuși un profit din această situație. Nicholson. Mulțumesc, domnul Nicholson. Mulțumesc, domnule președinte. venind din Irlanda de Nord, îmi exprim și eu aceleași îngrijorări ca și alți colegi, dar cred că trebuie să fim realiști astăzi. Aceasta este începutul unei perioade foarte lungi, nu suntem deloc uh, aproape de sfârșitul acestei perioade, mai avem încă mult de mers. Uh, am văzut deja reduceri de prețuri, dar ceea ce spunem noi aici n-ar trebui niciun fel să contribuie la încurajarea Uh, scăderii pieței. De fapt, ar trebui să încercăm să susținem și prin declarațiile noastre și să stimulăm piața. Cred că unul dintre aspectele cele mai grele din următoarele luni va fi dispariția cotelor anul viitor în martie și ce se va întâmpla după aceea. Deja știm că unele state membre își uh, cresc producția și vreau să pun trei întrebări comisiei. Prețurile de intervenție stabilite acum sunt total nerealiste și nu reprezintă starea pieței și nevoile pieței. Va lua o măsură Comisia pentru a crește prețul de intervenție dacă este necesar și să dea dovadă de bunăvoință în acest domeniu? În al doilea rând vreau să vă întreb. Odată cu reforma pachetului lactatelor de anul trecut, aveți suficiente instrumente pentru a face treaba care trebuie făcută? Pentru că e o treabă foarte importantă în următoarea câteva luni. Și o ultimă întrebare. Sigur că e foarte bine că există stocare privată. Da, dacă laptele este cumpărat astăzi și este pus în, la sto- în stocare, el va trebui vândut în martie anul viitor, când oricum o să crească fluxul de producție de lapte. Deci nu vă veți gândi poate la o perioadă mai lungă de timp uh, de stocare înainte ca laptele să fie readus pe piață și să aducem un pic de echilibru pe piață. Mulțumesc, domnule președinte. Grazie. Doamna Bizotto. Mulțumesc. S-a spus deja, embargoul a afectat în, în mod diferit uh, țările europene. Dar există de asemenea și unele regiuni din anumite țări care sunt mai afectate. Regiunea Veneto uh, are 100 de milioane de euro pierderi din cauza acestui embargo. Deci măsurile uh, de redresare, de compensare făcut, luate până acum sunt ridicole. Așadar, vrem să transmitem mesaj clar uh, Comisiei că trebuie făcute investiții uh, importante, semnificative. Vreau să cer colegilor să fim foarte hotărâți și să cerem Uniunii să suspende aceste sancțiuni agricultorii nu pot, uh, nu trebuie să plătească pentru deciziile greșite ale Uniunii Europene. Dacă continuăm, criza devine mai periculoasă. Creșterea, uh, înăsprirea sancțiunilor față de Rusia este o nebunie și nu trebuie să îi uh, plătească agricultorii aceste sancțiuni. Mulțumesc, domnul Cuzmic, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să spun că începește susținerea pentru producătorii de fructe și legume. Această, uh, această susținere, aceste măsuri ajung la fermierii individuali, pentru că e vorba de uh, fie de pe uh, că altfel oamenii ori să-și trimită fructele și legumele la mm, organizații caritative, ori să le distrugă. Altă problemă însă este scăderea bruscă și abruptă a prețurilor. Comisia ar trebui să uh, propună o un fel de măsuri de susținere pentru cei care și-au pierdut veniturile fără această soluție, uh, nu o să avem decât măsuri simbolice. Și a doua chestiune care a fost ridicată aici, și anume a abandonării uh, aplicării de sancțiuni pentru depășirea cotelor de lapte. Situația pe această piață e atât de dificilă deja încât dacă mai adăugăm și alte sancțiuni, lucrurile vor deveni complet de neînțeles. Domnul Des. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule Cote, că ați venit astăzi alături de noi să ne informați. Cu toate acestea, sunt uimit de faptul că astăzi Comisarul pentru Agricultură pe această temă atât de importantă nu e prezent. Probabil că are o altă întâlnire, e bolnav sau poate nu-l mai interesează să colaboreze cu noi. Ar fi fost interesant să îl întrebăm în ceea ce privește excepțiile la cote. Trebuie să spun că printre măsurile prezentate există niște măsuri bune, trebuie să existe măsuri pentru produsele perisabile și apoi pentru produsele lactate și aici trebuie să se intervină foarte rapid astfel încât piața să fie decongestionată. În afară de aceste măsuri, trebuie să încercăm, mai ales în cazul produselor perisabile, care acum sunt sub această interdicție rusească, pentru acestea trebuie să ne asigurăm că acestea pot fi exportate acum spre alte piețe și probabil și în comerțul pe internet. Trebuie să încercăm să acționăm cât mai necomplicat, astfel încât piața să se decongestioneze. Mulțumesc! Chciałem zapytać, e dlaczego Komisja Europejska nie sięga... Domnul Wojciechowski. Vreau să întreb de ce Comisia nu a folosit și nu accesează fondurile eh, din fondul de criză, cei 400 de milioane de euro care sunt disponibili, eh, pentru că ce au folosit până acum, cele 100 de milioane pe care au folosit până acum, vin din regulamentul privind piața Uh, comună și sunt bani care trebuie folosiți pentru corectarea unor disfuncționalități pe piață, conform regulamentului. Sigur că există aceste disfuncționalități, dar e mai mult decât atât în Polonia, în Estonia, Letonia, Finlanda, într-o oarecare măsură în Germania, e o criză, nu mai e vorba doar de uh, de, de probleme de disfuncționalități, ci este o criză și trebuie folosite fonduri din fondul de rezervă de criză, bani din fondul de rezervă pentru criză și nu înțelegem de ce aș bani nu sunt folosiți. A, când a fost criza cu E. coli, cu bacteria E. coli, uh, Comisia a acționat foarte repede. Acum văd că nu încercați să folosiți aceste fonduri, folosiți acești bani, pentru că suntem într-o criză foarte dificilă. Doamna Herans Garcia. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc Comisiei pentru raport. Ar trebui să dăm dovadă de mai multă agilitate în această situație decât în trecut. Uh, sumele care s-au vehiculat uh, par să fie un bun început, dar avem nevoie de fonduri mult mai mari pentru nevoile care vor apărea în viitor uh, la tot, tot tipul de produse. Vreau să subliniez faptul că și vreau să întreb, de fapt, Comisia, dacă, dacă a luat în considerare toate efectele asupra exporturilor. De exemplu, Polonia exportă foarte multe ciuperci în Rusia. Dar ce se va întâmpla, sau exporta de fapt, și acum aceste uh, ciuperci vor ajunge pe piața internă. Ce se va întâmpla? Ce influențe va fi? Statele Unite au niște reguli fitosanitare foarte dure. Cum putem face ca să uh, le respectăm și să trimitem exporturile acolo? Uh, Apoi, trebuie să vă reamintesc că Polonia uh, are președinția uh, Organizației Mondiale a Comerțului. Ce măsuri se pot lua acolo ca să ne ajute? Mulțumesc, doamna Aguilera. Doamnelor și domnilor, dezbatem consecințele Uh, deciziilor politice care s-au luat asupra agriculturii, decizii care au fost luate de Uniunea Europeană și de Federația Rusă. Un conflict politic care sperăm cu toții se va încheia cât mai repede, dar care nu are perspective foarte bune și de aceea suntem preocupați și dezbatem această problemă. Comisia ne cere să susținem măsurile care au fost adoptate în opinia mea, pentru a le susține, aceste măsuri trebuie să fie eficiente, corecte și echilibrate. Eficiente înseamnă că trebuie să fie utile pentru sector, adică să rezolve problemele întregului sector agricol din Uniunea Europeană și să anticipeze uh, prin mecanisme de prevenire a crizei uh, problemele legate de scăderea prețurilor. Uh, de asemenea, aceste măsuri ar trebui să se încheie atunci când embargoul se încheie trebuie să fie măsuri corecte. Și trebuie să spun că pentru țara mea și unele regiuni din țara mea, cum ar fi Murcia, Andalusia, Valencia, Castilia și Aragon și Leon de la Mancia, sunt uh, aceste regiuni uh, uh, au o povară, poartă o povară foarte grea. Uh, avem nevoie de mai multă conștientizare din partea Comisiei în ce privește situația diferitelor recolte nu se dă suficientă atenție recoltelor uh, mediteraneene. De ce, de ce s-a luat o decizie pentru un singur tip de fructe și nu s-a luat niciun fel de decizie pentru citrice, pentru pepen, de exemplu, sau pentru fructe tropicale? Știu că n-am foarte mult timp, dar mai dați-mi să mai spun ceva. De ce castraveții sunt afectați și nu, uh, de exemplu, vinetele sau dovlecei? Deci trebuie să avem măsuri echilibrate tot, toate produsele care nu se mai duc pe piața rusească, să nu uităm că creează efecte colaterale uh, în uh, piața internă. Haideți să creăm o preferință comunitară și să avem campanii de promovare pentru consumul intern, să creștem consumul intern și să, să luăm astfel de măsuri. Uh, vreau să întreb Comisia, ce se întâmplă cu marile rețele de distribuție? Profită cumva ei de această criză încercând să reducă prețurile și mai mult? Mulțumesc, domnul Tarabela. Mulțumesc, domnule președinte. Sâmbătă trecută am fost într-o piață unde eram vânzător ocazional de mere și pere ca să promovez producția locală. Și mi-am dat seama, am, mi-am putut face o idee despre consumul local. Sigur, am discutat uh, situația, tot ce se întâmplă, uh, riscurile care apar și pe care trebuie să le evităm. Și Aș vrea să spun uh, ceva diferit. Și anume, nu cumva ar trebui să profităm de acest embargo pentru a reinsista asupra necesității în sectorul fructelor și legumelor, poate și a laptelui, deci să insistăm asupra necesității de a consuma mai mult în interior și de a relansa cererea la noi acasă, în interior, pentru că știți că Organizația Mondial a Sănătății uh, recomandă cel puțin 400 de grame de fructe pe zi și de-abia patru țări europene îndeplinesc acest obiectiv. Deci, iată, insist, poate să relansăm o campanie de promovare a fructelor și legumelor uh, care să se consume de, din motive de sănătate publică. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Kalinowski. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule director general, ați uh, spus că impactul uh, este unul foarte serios. Totuși, dacă ne uităm la sumele pe care le folosiți pentru intervenție și dacă le comparăm cu sumele care s-au folosit în cazul crizei E. coli, avem impresia că <laughs> nu prea ia în serios Comisia această chestiune. Și e o problemă foarte serioasă, foarte gravă și afectează zeci de mii de fermieri care sunt într-o situație foarte dificilă. În ce privește laptele, sunt de acord cu cei care au spus că ar trebui să abandonăm uh, sancțiunile pentru cei care depășesc cotele de lapte. Dar haideți să nu-i discriminăm uh, pe acei fermieri care nu sunt afiliați în vreo formă uh, Uh, colectivă de producție, să nu-i sancționăm, să nu-i penalizăm pe cei care nu sunt afiliați cu nimeni. Ați menționat unele produse care nu vor fi acoperite de sancțiuni, de exemplu varză albă sau varză de Beijing, așa numită varză de Beijing. Uh, sunt atât de multe produse care ar trebui incluse pe această listă de compensații. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul de la... Doamna, mă scuzați. Merci, monsieur le président. Doamna de la... Mulțumesc, vreau să vorbesc în calitate de agricultor, pentru că sunt producător de legume, așadar înțeleg exact uh, despre ce vorba. Cred că nu trebuie să intrăm în panică și am câteva întrebări pentru comisie. Mai întâi, nu pot decât să salut uh, reacția comisarului Cioloș, deși nivelul intervenției nu este încă suficient, uh, sper că va fi uh, crescut. Apoi, o întrebare. Uh, nu trebuie oare să ridicăm niște blocaje? Nivelul prețului propus este unul foarte mic, insuficient. Am constatat acest lucru și la în momentul crizei E. coli, nivelul prețului de intervenție e foarte <laughs> mic, uh, mult mai mic decât uh, prețul de cost, prețul de producție în multe țări europene. Un alt subiect trebuie de asemenea abordat și foarte tehnic, uh, e vorba de intervenția de minimis, condițiile de minimis și de derogările pe care țările membre trebuie să le primească. În fine, toată lumea e de acord că trebuie să mâncăm mai multe fructe și legume, nu o să vă contrazic eu. Dar promovarea unei anvelope bugetare și să cerem ca producătorii să cofinanțeze această anvelopă pentru promovarea fructelor și legumelor mi se pare inacceptabil. Mulțumesc. Are cuvântul acum uh, reprezentantul, uh, domnul Oli fost comisar. Mulțumesc uh, domnule președinte. Doresc și eu să intervin în această dezbatere atât de importantă uh, pentru agricultorii finlandezi și nu numai. O întărire a sancțiunilor a fost inevitabilă, dat fiind faptul că Rusia a extins și a agravat criza din Ucraina. În același timp, efectul, uh, efectele pe care le are acest uh, embargo sunt foarte diferite de la țară la țară. Unele țări au suferi mai mult, altele mai puțin. În uh, statele Baltice și în Finlanda pierderile au fost substanțiale. Așadar, este esențial ca Comisia să dea atenție în special problemelor uh, producătorilor uh, de lapte și produse din lapte și să ia măsuri rapide prin intermediul instrumentelor PAC în numele solidarității pe care, la care reprezentantul Comisiei s-a referit. Uniunea Europeană trebuie să ușureze situația producătorilor pentru ca pierderile să nu devină nu trebuie ca uh, fermierii să sufere din cauza acestui embargo. Este important ca Consiliul pentru Agricultură să, ia, să acționeze cât mai rapid, să ia măsuri rapide, pentru că această solidaritate este esențială și pentru păstrarea susținerii publice uh, față de politica noastră um, față de Rusia. Domnul Iar. Äh, Mulțumesc, domnule președinte. O primă observație. Și eu mi-aș fi dorit ca comisarul să fie alături de noi astăzi, pentru că e o situație gravă și e important să existe contact între comisari și europarlamentari. Efectele au loc acolo unde nici nu ne așteptam, apar pe piața internă și în regiunea mea apar la roșii și alte produse agricole. Uh, și pe alte produse care nu erau exportate direct în Rusia. O primă întrebare pentru comisie. În primul rând vreau să fiu de acord cu domnul Danten și domnul Heusling care au spus că banii nu vor fi suficienți. Întreb comisia dacă are aceeași părere. Apoi mai am o dorință pentru președintele nostru. Ar trebui din partea comisiei noastre să scriem o scrisoare pentru colegii noștri de la bugete și să le cerem să ridice mijloacele financiare pentru această situație. O altă întrebare pentru comisie. Ați vorbit de programele de lapte și fructe în, ș- în școli. Vă rog, faceți folosirea lor mai prietenoasă astfel încât acestea chiar să fie folosite. Și apoi în ceea ce privește măsurile ne-ați spus foarte clar care sunt acelea, stabilizarea veniturilor și așa mai departe, diferite moduri de finanțare. Sper ca toate acestea să ajungă la fermieri. Mulțumesc! Mulțumim. Domnul de Castro are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cu siguranță, astăzi putem să ne reamintim cu toții greșelile din trecut, atunci când am făcut reforma PAC. Am încercat să eliminăm tot felul de intervenții și acum cerem Uniunii Europene și Comisiei noi intervenții. Trebuie să ne gândim la acestea. Pachetul anticriză pe care l-a cerut Parlamentul European, Michel Danten ne-a amintit și de alte măsuri. De fapt, vedem că am construit ceva fără resurse și acum fermierii sunt cei care plătesc consecințele, pentru că nu există aceste resurse. Disciplina fiscală este cea care ne va face să plătim pentru embargoul impus de Rusia. Aș întreba Comisia ceva. Stocarea privată a brânzeturilor. Piața rusească reprezintă 33% din exporturile de brânzeturi europene. Vorbim despre o piață enormă. Cu această intervenție și stocarea privată, noi riscăm următoarele. Va exista un nivel insuficient de ajutor stabilit de Comisia Europeană mai ales pentru brânza îmbechită. Înseamnă că va fi afectată concurența. Există acest risc și vor interveni și alte probleme. Anumite tipuri de brânzeturi nu pot să intre sub schemele de ajutor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Agniu. Comisia a spus că alimentele care mergeau până acum în Rusia din Europa vor trebui să meargă altundeva. Acum, cetățenii rusești care văd că nu mai au produse vor trebui să se asigure cu ele de altundeva și asta în fiecare zi. Așa că vom vedea un fel de comerț cu mulți intermediari, probabil unii dintre ei foarte dubioși. Cer comisiei să nu restricționeze acest nou comerț care ar putea totuși să intervină și să nu pună piedici birocratice. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Buda. Inter doresc să ridic problema impactului real al embargoului impus de Rusia asupra produselor alimentare din Uniunea Europeană și în acest context trebuie discutată evident chestiunea despăgubirilor și a modului în care acestea vor fi calculate și acordate. Trebuie să respingem din start o abordare simplistă bazată pe corelare a despăgubirilor din volumul mărfurilor destinate Rusiei. Nu doar prin imposibilitatea de a livra aceste mărfuri către Rusia s-au înregistrat pierderi, ci și prin anularea unui număr mare de comenzi pe piața intracomunitară. Practic, alimentele europene refuzate de Rusia, rămase în Europa, au saturat piețele interne și au făcut imposibilă derularea în condiții normale a unor schimburi comerciale practicate în mod curent în anii anteriori. De exemplu, un producător român care vindea în mod tradițional pe piața germană găsește în acest an o piață suprasaturată, la fel ca alte piețe europene. Prin urmare, în depozite s-au adunat stocuri uriașe, iar marfa se strică. Practic, producătorii români au pierdut până acum jumătate din recoltă. Dacă alte state au pierdut piața rusească, România a pierdut piețele pe care s-au redirijat alimentele destinate Rusiei. Orice ajutor acordat trebuie să aibă în vedere acest aspect al crizei, blocarea comerțului agricol și alimentar intercomunitar, nu doar vânzările efective către Rusia. Solicit Comisiei un punct de vedere pe această chestiune. Mulțumesc!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 am văzut în Rusia de mai multe ori că există o cerere foarte mare uh, în Rusia pentru produsele agricole din Franța mai ales, dar și din alte țări ale Uniunii Europene. În această situație nu poate să dureze acest embargo, pentru că nu fac autoritățile ruse decât să-și înfometeze poporul și cred că scriza aceasta trebuie să se soluționeze cât mai repede. În regiunea mea am observat că s-a blocat exportul un, unui număr de 1000 de vaci care urmau să fie exportate în Rusia și cred că um, trebuie ca Comisia să se concentreze pe exportul de carne. De asemenea, este nevoie de un plan uh, pe termen lung pentru a contracara efectele acestui embargo. Și ca să închei, trebuie să spun că cotele la lapte nu au rezolvat nimic. Vă mulțumim. Doamna Hazacamp are cuvântul. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, het, uh, er is op dit moment... Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim în acest moment de o mare criză în lume. Există mai multe tipuri, criză climatică, criză în ceea ce privește calitatea apei, sunt doar câteva dintre ele. Ne dorim tot mai mult să creștem producția în sectorul agricol european, dar acest lucru nu merge mână în mână cu ce se întâmplă pe planeta noastră acum. Planeta noastră arde și trebuie să ajungem la niște concluzii raționale. Nu trebuie să repetăm greșelile pe care le-am făcut în trecut. Exemplul domnului Tarabela este unul foarte pozitiv, să mâncăm mai multe fructe și legume și să deschidem noi drumuri. Vreau să știu dacă Comisia poate să confirme faptul că o creștere a producției într niște vremuri tulburi, când deja pământul este dus la limită și capacitățile sale sunt întinse la limită, dacă mai putem vorbi de dezvoltare durabilă. Oare nu ar trebui să-i stabilim, să-i ajutăm aici pe fermieri astfel încât producția ecologică, producția durabilă, producția pe drumuri scurte să poată să fie pusă în aplicare? Dacă produsele noastre ecologice ajung pe alte piețe din state terțe, în afara Uniunii Europene, cu ce ne ajută? Nu va avea efecte negative pe piețele de acolo? Mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Schreier-Pirk. Și eu sunt surprinsă că nu e alături de noi comisarul pe agricultură astăzi. E vorba de sancțiuni politice și mă așteptam ca în această dimineață să vină alături de noi. La COPA a fost prezent și la Comisia Europeană și de aceea mă uimește faptul că nu e aici acum. Apoi, exportatorii sunt foarte afectați și în sectorul de fructe și legume, dar și în altele. Avem 125 de milioane de euro la dispoziție. Am aflat asta înainte de pauză, dar nu sunt suficienți. Avem nevoie de mai mulți bani și trebuie să trimitem un semnal foarte clar că e nevoie să se investească mai mulți bani în această criză și în alte sectoare și în sectorul cărnii, pentru că toate sectoarele europene sunt afectate. De aceea sprijin cele spuse de colegii mei în acest sens. În ceea ce privește programele de, școal, de lapte în școli și acesta e un punct important. Sancțiunile. Sper că se va termina repede cu ele, astfel încât să îi ajutăm pe agricultori. Mulțumesc! Mulțumim, spune președintele, domnul Fera. Mulțumesc, domnule președinte. Două remarci pe fond și pe formă. Aceasta este cea mai mare criză politică de la sfârșitul războiului rece. Uniunea Europeană și Statele Unite au uh, hotărât să ia câteva penalizări împotriva Rusiei și cred că le vor suplimenta. Cred că viitorul Europei uh, este în parteneriat cu Rusia. Am impresia că ne comportăm într-un mod cam schizofrenic. Franța astăzi în Franța, pierderile sunt evaluate la cam un miliard de euro pe an în urma acestui embargo. Și ne-ați anunțat că măsurile dumneavoastră nu vor compensa pentru aceste pierderi. Vreau să știu dacă nu cumva Comisia este în, este, dacă Comisia este în măsură să ne scoată, să scoată Europa din această criză politică. Mulțumesc, doamna McGuinness are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea doar să îi sprijin pe toți cei care au, au cerut acțiune în ceea ce privește penalizările în sectorul lactatelor. Fermierii nu ar trebui să fie penalizați. Ne aflăm într-o situație foarte dificilă acum și cred că Consiliul trebuie să analizeze situația acestora și suprataxa. Apoi cele spuse de domnul Dantean și Paulo de Castro. Comentariile acestora sunt foarte pertinente pentru dezbaterea din această dimineață. Ne dorim mai mult decât solidaritate între fermieri fermieri în Uniunea Europeană. Ne dorim solidaritate pentru fermieri pe aceste timpuri de criză, pentru toți cetățenii din Uniunea Europeană. Nu e o criză agricolă, e o problemă politică mai mare. Și de aceea trebuie să cerem în această comisie resurse suficiente, adică în plus față de ceea ce există deja în bugetul pentru agricultură, astfel încât să putem face față acestei situații și să asigurăm stabilitatea pe piață. Al treilea punct adus în discuție de colegul meu, domnul Melon, propunerea să reducem direct prățile pentru agricultori, astfel încât să sprijinim și să plătim compensații pentru alți fermieri. Așa ceva este inacceptabil. Avem deja un buget restrâns pentru plățile directe și la început vă spuneam, avem nevoie de mai multe resurse și asta trebuie să facem. Vreau mai multe de la comisie pe acest punct. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, domnul Dorfman are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt, pentru că și eu vreau să spun exact cele spuse de doamna McGuinness. Această criză uh, nu vine din agricultură, e o mare criză internațională. Conse consecințele sunt acum plătite de agricultura europeană. Da, am văzut, am văzut ce, că așa s-a hotărât în Rusia. Însă, cred că e puțin absurd ca în bugetul pentru agricultură să căutăm acum resurse, resurse care sunt oricum insuficiente și există niște prețuri de intervenție foarte mari um, eu vin dintr-o regiune unde cresc 10% dintre merele de pe piața europeană și știm, știu bine care e situația acum. Prețul pe, și măsurile de intervenție nu sunt suficiente. De aceea e nevoie de o solidaritate între toți. Colegii, comisarii trebuie să se gândească cum putem găsi finanțare în bugetul european și nu doar în bugetul de agricultură, astfel încât să ne fie acoperite eforturile. Mulțumim! Are cuvântul doamna Moi. Eu vrei să prezente la comisiune să... Mulțumesc. Aș dori să spun comisiei, sau mai bine, înțeles, să, mai bine să întreb comisia dacă știu că în afară de acest embargo, care îi afectează foarte mult pe fermierii din sudul Europei. Aceștia sunt aproape în genunchi din cauza că au ales să se importe produse din Maroc, unde nu există un control al calității, un control al prețurilor. Cei din sudul Europei, fermierii de acolo, nu vor nici să mai meargă să culeagă recolta din copaci pentru că prețul pe care îl primesc pentru recolta lor nu acoperă costurile de producție. De aceea aș dori să știu dacă Comisia are vreun plan să îi ajute pe, acești, pe fermierii din această regiune. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele, domnule Andru. Euh, je partage ce a été dit, cette crise est éminemment euh, politique. Je voudrais d'ailleurs... Euh, sunt de acord. Mulțumesc Comisie pentru intervenția rapidă din momentul în care s-a declanșat criza. Este o criză politică, într-adevăr, dar agricultorii sunt în prima linie în acest conflict Întrebarea se pune de gestiunea uh, problemelor pe termen scurt, dar trebuie să venim și cu soluții pe termen lung. Această criză ne obligă să ne punem întrebarea dacă nu cumva trebuie să existe un buget specific pentru gestionarea crizelor. Trebuie să inițiem această dezbatere imediat, împreună cu Comisia și Consiliul. Și aș dori să văd uh, un calendar, un proiect de calendar în care am putea să purtăm aceste discuții. Pentru că dacă nu luăm, dacă nu luăm o decizie curând, cred că pacul va fi în pericol întru totul. Pan posul Erickson, bardzo proszę. Domnul Erickson are cuvântul. Mulțumesc. Vreau doar să spun că eu cred că Comisia a acționat foarte repede în acest caz. Este o problemă foarte mare pentru anumite regiuni și pentru anumiți fermieri din Europa, însă eu cred că se exagerează mult dacă dacă vorbim de o criză în agricultura europeană. Cred că unii din această sală vorbesc mult prea mult despre criză. Nu am intrat pe această zonă, cred eu. Însă, bineînțeles, trebuie să dăm dovadă de solidaritate față de cetățeni, față de agricultorii afectați, însă pe termen lung și pe piața globală eu nu cred că se va ajunge la o scădere a prețurilor. Cred că o mare parte din produse vor putea fi vândute în alte locuri decât astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Rubel! Mulțumesc, domnule președinte! Sunt foarte îngrijorată de această restricție, nu doar de efectele directe, ci și de cele indirecte. S-ar putea crea un efect de bulgăre de zăpadă și nu doar țările care exportau foarte mult spre Rusia să fie afectate, nu doar la ele trebuie să ne gândim, trebuie să ne gândim și la cele, celelalte care sunt afectate acum. Uniunea Europeană trebuie să acționeze, are nevoie de acțiuni directe și reacții directe la această interdicție rusească. Însă nu trebuie să trecem cu vederea problemele interne care există acum, de exemplu în sectorul lactatelor. Și aș vrea să știu ce fel de măsuri va lua Comisia Europeană astfel încât statele membre care sunt afectate indirect printre care și țări ca Portugalia, care nu are niciun fel de uh, posibilitate financiară să, uh, să acționeze prin ajutoare statală. Cum le va sprijini pe toate acestea Comisia? Mulțumim, spune președintele. Am ascultat 35 de colegi în această dezbatere. Acum, domnule Corta, aveți cuvântul. Vă rog, reacționați la cele auzite. Mulțumesc. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Cred că trebuie să recunosc că nu sunt eu în măsură să răspund tuturor intervențiilor, dar cu ajutorul colegilor mei am încercat să grupez tematic pe cinci puncte. Și voi uh, răspunde astfel la întrebări. Principala temă pe care am perceput-o de la membrii este că nu am făcut suficient. Ce pot să spun? După cum am spus, uh, gama noastră de măsuri, plasa aceasta de siguranță, sunt acum cu experimental. Le încercăm pentru prima dată. Domnul comisar Cioloș spune că trebuie neapărat să testăm aceste măsuri și dacă nu funcționează, cu siguranță vom face mai multe. Ne-am folosit de instrumentele pe care le avem la dispoziție. Dacă nu funcționează, dacă nu sunt suficiente, vom face mai mult. Vom urmări îndeaproape evoluție de pe piață și vom reacționa atunci când e nevoie. Și asta mă aduce la tema fructelor și legumelor. Ați spus că ajutorul a fost dezechilibrat. Suntem uh, sigur conștienți că citricele și alte produse din sudul Europei nu sunt pe listă, dar recoltele vor apărea doar mai târziu în acest an și nu exclude măsurile pe care le vom lua pentru a ajuta aceste sectoare. Vorbim de o sumă de 125 de milioane de euro pe care o vom acorda între august și noiembrie și ne vom gândi până atunci ce trebuie să facem pentru a ajuta sectoarele citricelor verzi și așa mai departe. Sigur că ne vom concentra și pe acestea. Același lucru este adevărat și pentru spusele, e valabil și pentru spusele domnului Nicholson, referitor la nivelul, la volumul de ajutor și durata sprijinul pentru stocarea privată, pentru laptele praf, unt și, uh, și brânzeturi, este un sistem pe care l-am folosit din totdeauna. Și ne-am bazat întotdeauna pe prețul uh, stocajului, uh, prețuri care ne sunt comunicate din statele membre. Vom încerca această metodă și, dacă nu merge, vom uh, face altceva. Uh, odată că această schemă poate fi extinsă, dar trebuie să vă explic că brânzeturile care sunt puse în uh, stoc în martie vor beneficia în continuare. Deci nu este vorba doar despre cele care se află pe piață acum. Deci, acest program durează mai lung decât ați putea crede pe baza regulamentului. A doua temă. Cine va plăti? Și dacă nu, trebuie să suplimentăm bugetul. Avem nevoie să intrăm și în rezerva pentru situații de urgență. Aceste întrebări sunt foarte dificile și nu mă simt foarte la locul meu să intru în detalii acum. Pot totuși să vă spun că, la ora actuală, cheltuielile pe care le-am angajat sunt finanțate din bugetul existent. Nu am hotărât să intrăm în rezerva pentru situații de urgență, dar acest lucru s-ar putea întâmpla nu se va întâmpla pentru bugetul din 2014. După cum știm, acesta va înceta în 16 octombrie, după cum știm din politica agricolă comună. Și apoi, cheltuielile ne vor fi declarate înainte de această dată. Primele facturi le vom primi după 16 octombrie și le vom deconta cum ar veni din bugetul din, bugetul din perioada de programare următoare. Avem o propunere a Comisiei de 58 de milioane de euro prin PAC. Acesta este bugetul, bugetul pentru măsurile pentru anul viitor. Asta e propunerea Comisiei. Dumneavoastră și Consiliul sunteți uh, cei care veți decide în ultima instanță. Până știm câți bani vom avea pentru 2015 exact, nu cred că ar fi înțelept din partea noastră să începem să vorbim despre rezerva de situații de urgență. Cred că este mai bine și mai convingător să începem discuția odată ce vom avea hotărâtă o sumă finală. Nu știm ce se va întâmpla în continuare. Mai departe nu voi merge pe acest punct. În al treilea rând, câțiva dintre membrii au spus că doar fermierii, doar agricultorii vor suferi. Da. În urma embargoului direct. Dar criza aceasta afectează și alte sectoare ale economiei europene. Dacă citiți presa, veți ști că nu doar agricultorii sunt afectați. Multe întrebări referitoare la uh, prețul prea jos al laptelui, la cotele de lapte. Și aici aș dori să am aceeași abordare. Trebuie să testăm sistemele de intervenție care există. Prețul de intervenție este fixat de legislator la un nivel scăzut, dar în ultimii ani prețurile chiar au fost destul de mari. Afacerile cu aceste produse au uh, fost în floare. Deci vă rog să puneți lucrurile în perspectivă nu, oricum nu exclude nicio măsură. Cotele vor dispărea în martie anul viitor. Decizia aceasta a fost luată, adoptată de dumneavoastră. Dacă mi-amintesc bine, chiar am avut trei sau patru runde de negocieri dificile cu Consiliul și um, nu a existat sprijin politic. Situația la lapte s-a schimbat Nu putem să scădem cota atunci când ne confruntăm cu un excedent de ofertă. Deci răspunsul meu este, acum că vedem că consumul de lapte scade și că exporturile scad, răspunsul corect, reacția corectă, este să facem cotele să fie mai flexibile. În al patrulea rând, fructe și legume. Deosebirea între agricultorii afiliați unor organizații și cei care nu sunt. Aceasta este o politică standard a Uniunii Europene, susținută și de această instituție, pentru a consolida poziția agricultorilor. Mai ales agricultorilor care sunt cei mai expuși. Agricultura este un domeniu economic destul de riscant și cred că cel mai bine pentru agricultori este să se organizeze, să se asocieze. Să vă dau un exemplu. Dacă tu, ca producător de fructe sau legume, trebuie să te gândești dacă îți recoltezi produsele și nu ai unde să le vinzi sau să nu le recoltezi și să, să le distrugi, ce va face atunci concurentul tău sau vecinul tău? Pentru că tu hotărăști să nu îți recoltezi produsele și afli că vecinul tău își vinde perele la supermarket. Și de aceea sunt importante aceste organizații de producători. Există țări în care acestea sunt foarte bine instalate și în aceste țări agricultura absorbe presiunile pieței mult mai bine. Există impresia aceasta falsă că nu facem nimic pentru uh, agricultorii neafiliați, dar lor le oferim sprijin Dar, cu toate acestea, există o distinție. Atunci când există o criză, tu ca agricultor ești foarte mult uh, ajutat de o organizație de producători. Există um, o rubrică externă, și aici vorbesc în numele colegii mele, doamna Paria. Este vorba despre 30 de milioane de euro care au fost puși imediat la dispoziția agricultorilor și discutăm această sumă cu statele membre, pentru că aici statele membre trebuie să se implice, nu putem face acest lucru de unii singuri. Să vă dau alt exemplu. Există acum sprijin pentru promovarea exporturilor în Rusia. programe la nivel național, la acestea mă refer, și trebuie să întrebăm statele membre dacă vor să păstreze aceste programe sau vor să se concentreze pe alte țări, pe alte piețe emergente, în Asia, de exemplu. Există obstacole fitosanitare, uh, negocieri comerciale. Nu voi intra acum în detalii, cu siguranță vom uh, uh, avea discuții cu Statele Unite și, și cu Turcia pentru a lua măsuri nu ne place să auzim de la miniștri din statele membre și din uh, țările candidate și din alte țări terțe care spun că ce se bucură ei că Europa nu mai vinde în Rusia. Ne vom ocupa și de această problemă și veți vedea concluziile miniștrilor. În ceea ce privește negocierile cu OMC, colegii de la DigiTrade și comisarul de Hucht analizează posibilitatea de a impune și penalizări, dar până acum nu s-a luat nicio decizie. Mulțumesc foarte mult, domnule director adjunct. Domnul Wojciechowski a trimis un proiect de cerere se referă la solicitarea de răspuns oral adresată Comisiei. Domnul Vocehoschi, ați cuvântul. Dezbaterea noastră arată că situația este foarte dificilă în multe sectoare agricole. În unele țări este, situația este chiar mai gravă decât în altele. Doresc să rog pe domnul președinte și pe colegii mei să pună pe ordinea de zi a următoarei reuniuni o solicitare de răspuns oral și o dezbatere. Cred că situația trebuie să fie discutată în plenară. Trebuie să întrebăm ce măsuri au fost luate și vor fi luate de către Comisia Europeană în această situație de uh, criză declanșată de embargoul rusesc? Și a doua întrebare, Comisia va extinde sfera de aplicare a acestor măsuri, având în vedere tulburările din alte sectoare. Aceasta este, acestea sunt întrebările pe care le propun eu uh, să fie pusă pe ordinea de zi a plenarei din partea comisiei noastre. Mulțumim. Înțeleg că Comisia este de acord cu această cerere și vom pregăti solicitarea de răspuns oral în scris și o vom pune pe ordinea de zi, o vom propune pentru ordinea de zi a plenarei. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la discuție. Mulțumesc reprezentanților DG Agri care s-au aflat printre noi și eu aș sugera să trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 19. Proiectul de regulament pentru etichetarea produselor organice. Este o temă foarte importantă, va fi unul dintre cele mai importante dosare ale Comisiei Agri. Este vorba despre revizuirea regulamentului și înlocuirea actualului cadru conținut în regulamentul 834 per 2007 trebuie să eliminăm obstacolele în calea dezvoltării durabile a agriculturii bio. Trebuie să garantăm concurență loială, concurență echitabilă pentru acești agricultori. Astfel ar funcționa și piața în mod mai eficient. Trebuie să ne ținem în același timp încrederea din partea consumatorilor. Doresc să vorbesc despre două inițiative ale Comisiei care sunt legate de această procedură. Comisia a adoptat un plan de acțiune pentru viitorul um, agriculturii organice în UE și a primit un mandat din partea Consiliului pentru a negocia acordurile internaționale aliniate propun, uh, schimbărilor propuse în, acest, uh, în această schemă comercială. Îi urez bun venit reprezentantei Comisiei, doamnei Monique Paria, care ne va prezenta această propunere. Și aș dori să îi rog pe reprezentanții Comisiei să ne vorbească mai mult despre acest mandat de negociere adoptat în iulie de către Consiliu. Doamnă Paria, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Profit acum de ocazie pentru a felicita raportorul. Mă bucur că mă aflu printre dumneavoastră astăzi pentru a vă prezenta propunerea Comisiei pentru revizuirea regulamentului referitor la agricultura bio. După cum știți, piața europeană a acestor producere a crescut cu 10% în fiecare an, valoarea sa fiind de mai bine de 20 de miliarde de euro. Statele Unite și Uniunea Europeană reprezintă 90% din piața mondială de produse biologice. Este un sector, după cum vedeți, foarte important. Agricultura biologică are, ocupă cam 10 milioane de hectare în Europa, în Europeană. E important de asemenea să adăugăm că agricultorii din acest domeniu sunt mai tineri și există și mai multe femei agricultori în, uh, uh, care produc produse bio. Deci cred că este un domeniu prioritar în uh, contextul dezvoltării durabile a agriculturii europene. Cifrele arată bine, dar este clar că și acest sector va fi victima, riscă să fie victima propriului său succes. De aceea, Comisia a hotărât să acționeze pentru că complexitatea și povara administrativă în acest domeniu au devenit uh, extrem, extrem de uh, extinse. Agricultura biologică se dezvoltă de două ori mai mult, s-a dezvoltat de două ori mai mult decât piața acestor produse. Fermele acestea, mai mici de 5 hectare, sunt subreprezentate în acest sector, reprezintă 18,9% din exploatații și 69% sunt cele din agricultura convențională. Evoluțiile din ultimii ani uh, au, ar, au arătat că consumatorii sunt, uh, au foarte mare încredere în aceste produse. Curtea de conturi ne-a făcut câteva recomandări și ni se cere să remediem părțile slabe din sistemul nostru de control. Nu este prevăzută niciun fel de reciprocitate în cadrul negocierilor internaționale pentru produsele biologice. Comisia trebuie să acționeze pentru a um, răspunde acestor cereri și pentru a păstra încrederea consumatorilor care trebuie să profite de oportunitățile de pe piață și uh, încrederea consumatorilor care trebuie și ea păstrată pentru că ei își doresc astfel de produse uh, ecologice. Comisia a lansat un proces de reformă. Dorim să obținem mai multe informații și opinii din sector, dar și din partea consumatorilor, din partea experților științifici, din partea consiliilor agricole, din partea reprezentanților uh, uh, țărilor terțe, din partea serviciilor, uh, din partea Uh, agricultorilor din, din comerțul echitabil și așa mai departe. Am încercat să avem o consultare cât mai extinsă pentru a putea uh, prezenta o propunere care să răspundă îngrijorărilor uh, din partea principalilor actori. După această consultare, Comisia a putut să ia în considerare mai multe scenarii am putut să estimăm impactul calitativ și cantitativ în analiza de impact care ne însoțește, însoțește propunerea. Vă amintesc că părțile interesate au fost consultate în fiecare etapă a procesului de reformă, care a durat un an și jumătate. Am deschis o consultare online care Uh, a generat 45.000 de răspunsuri. Deci este clar că agricultura biologică este un domeniu interesant pentru cetățeni. Comisia a hotărât să adopte propunerea pe care vă și prezentăm astăzi și vă voi prezenta principalele obiective pe scurt. Este vorba despre eliminarea obstacolelor în, în, cadrul produ- în calea producției ecologice, trebuie să fie simplificată sarcina administrativă, una dintre criticile cele mai grave făcute domeniului. Trebuie să asigurăm o concurență loială și o bună funcționare a piețelor, pieței interne pentru produsele ecologice. Am mai vorbit deja despre garantarea încrederii consumatorului, care trebuie să fie asigurat în mod rezonabil că produsul biologic pe care îl consum, produsul ecologic uh, pe care îl consumă este conform normelor care trebuie să fie și ele clare și transparente. Apoi, logo-ul bio al Uniunii Europene trebuie să garanteze o calitate egală în Europa și pentru produsele importate. O altă preocupare importantă este dimensiunea internațională a acestui sector. Și, în plus, acest sector este unul care creează foarte multe locuri de muncă și estimăm că se vor crea și mai multe în anii care urmează. În ceea ce privește conținutul propunerii, o să vă ofer o privire de ansamblu asupra diferitelor propuneri făcute pentru a veni în întâmpinarea acestor obiective, pentru a îndeplini aceste obiective. Propunem o simplificare și o clarificare a legislației însoțită de uh, reducerea poverii administrative, reducerea costurilor administrative. Am uh, clarificat textul, de exemplu acolo unde era vorba despre domeniul de aplicare, nu Uh, vom folosi doar definiții care se pretează unor uh, interpretări frecvențe, frecvente. În plus, am suplimentat și anexele. În ceea ce privește sarcina Propunerea Comisiei va permite o reducere de 20% a acestei poveri prin reducerea numărului de obligații de informare, care reprezintă mare parte din această povară administrativă pentru operatori și pentru administrațiile naționale. 37 de obligațiuni de informare vor dispărea din cele 135 care există. Propunerea de a trece la un sistem de control uh, bazat pe analiză de risc care va înlocui controlul anual fizic al tuturor operatorilor uh, din lanțul de distribuție va contribui la o mai bună eficacitate și utilizare mai bună a resurselor pentru a facilita accesul micilor producători la regimul bio-european, așa cum au cerut o serie de organizații de apărare a micilor producători. Implementarea unui sistem de certificare de grup se prevede. Acest sistem este deja utilizat de unele țări terțe și permite micilor producători să-și reducă costurile de control și de certificare și de asemenea să creeze sinergii pentru a-și îmbunătăți comercializarea ca să asigure o concurență loială între producătorii bio și pentru a veghea la buna funcționare a pieței interne în cadrul acest, cazul acestor produse, trebuie să mergem mai departe în uh, armonizare și să eliminăm o mare parte din excepțiile la regulă. Acestea au fost cerute fie de cetățeni consumatori în cadrul consultărilor publice, cât și de către controlori. Eliminarea excepțiilor merge de asemenea și uh, în direcția unei întăriri a încrederii consumatorului care va avea garanția că își cumpără un produs bio de calitate, indiferent de unde provine. În același spirit, întărirea controlelor uh, care vor fi mai țintite, mai eficace și se vor, controla, se vor concentra acolo unde e nevoie de ele, va duce tot uh, acest proces la reducerea riscului de fraudă. În plus, toți operatorii uh, vor fi supuși sistemului de control, inclusiv detailiștii care astăzi pot beneficia de o excepție și pot uh, fi excluși din sistem. De asemenea, controlorii ne-au cerut să eliminăm posibilitatea de a avea o derogare de la regula care prevede că o integralitatea exploatării trebuie să fie supusă regulilor uh, agriculturii bio. Sunt prea multe riscuri și deci prea multe fraude și asta am propus extinderea dimensiunii internaționale a politicii noastre, care am adăugat un dosar uh, dedicat exportului, este necesară. necesară. În spiritul uh, reciprocității, Comisia trebuie să îmbunătățească condițiile de acces ale produselor bio-europene la alte piețe pentru a permite producătorilor europeni să profite și de piețe în afara Uniunii Europene. Până acum, politica noastră în ce privește agricultura biologică nu se ocupa decât de facilitarea importurilor din țări terțe și dorim să adăugăm în acordurile de reciprocitate și prevederi de promovare a exportului către țări terțe. După cum ați subliniat, domnule președinte, pentru a, a adăuga la propunerile complementare, am propus un plan de acțiune pentru acest sector care prezintă strategia Comisiei Europene și o serie întreagă de acțiuni uh, care să acompanieze implementarea acestei propuneri și dezvoltarea sectorului în cadrul Uniunii. După cum știți, această propunere este una dintre cele două priorități ale președinției italiene, care a început să lucreze înainte de vacanța de vară și la nivelul Consiliului și de asemenea și înainte în timpul președinției elene. Comisia se bucură că există această dorință de a face să avanseze cât mai rapid acest dosar, dosar extrem de important în cadrul uh, politicii agricole comune, din toate motivele pe care le-am uh, menționat mai devreme și mai ales aș dori să insist asupra acestui lucru datorită potențialului de creștere și de creare de locuri de muncă pe care îl reprezintă, nu doar în stadiul producției, ci și în sectorul procesării și al distribuției. Mă bucură colaborarea noastră pe acest dosar uh, extrem de pasionant și de dezbaterea politică care are loc astăzi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, uh, domnule director. Domnul Erickson are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc Comisiei pentru această inițiativă. Cred că ei pot spune că acesta este un domeniu care crește, care se dezvoltă și unde avem o cerere mai mare de produse ecologice decât aveam în trecut și se creează din ce în ce mai multe locuri de muncă în acest sector și de asemenea sunt mai mulți bani pentru fermieri în acest sector, dar sunt de asemenea și probleme cu regulamentul propus deși ideea de bază este corectă, se pare că uh, unele detalii pot crea probleme multor fermieri. De exemplu, vorbind cu producători suedezi și cu organizațiile consumatorilor, ei mi-au spus că li se pare că asta poate duce la o reducere la, a producției uh, bio până la 80% dacă va fi implementat uh, regulamentul. Pentru că aceste propuneri nu uh, țin seama de grupurile mici de, care se ocupă de semințe și de alte lucruri de, de acest gen și ar trebui să facem acest lucru dacă chiar vrem ca acest sector să crească și să se dezvolte în viitor. Așadar, avem nevoie de foarte multe schimbări în această propunere dacă vrem ca ea să fie o propunere cu adevărat bună și să aibă efecte pozitive asupra sectorului. Altfel, mulți oameni care lucrează în acest sector spun că mai degrabă ar trebui lăsat regulamentul vechi așa cum e decât să facem unul nou care să nu fie la fel de bun. Mulțumesc. Vom discuta această chestiune în viitor. Așadar, Uh, timp de vorbire, un minut și jumătate, domnul Andriu. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să mulțumesc Comisiei că a precizat contextul în care aceste uh, propuneri ne sunt făcute astăzi și, evident, miza este legată de dinamica de creștere a acestui sector. Cred că este o miză majoră, o miză extrem de importantă E vorba de modificarea regulamentului existent, care, după părerea mea, ar trebui să elimine obstacolele ce, care stau în calea dezvoltării durabile a agriculturii bio în Europa. Sigur, e nevoie de mai multă uh, și de mai bună armonizare între statele membre. Totuși, e nevoie și de o anumită flexibilitate care trebuie să fie păstrată tocmai pentru a încuraja dezvoltarea acestui sector și în special cred că trebuie să ne gândim uh, bine să permitem uh, posibilitatea de a gestiona cele două moduri de producție biologică și convențională în, aceeași, în sânul aceleași exploatații. Iau exemplul Franței, unde astăzi 23% din uh, exploatații sunt mixte și trebuie să fim atenți ca acest nou regulament să nu aibă efecte opuse obiectivelor pe care noi le dorim. Deci să nu cumva să reducă mai degrabă decât să stimuleze producția și trebuie să păstrăm această posibilitate de această, permit, această posibilitate de a permite uh, amestecul producțiilor asigur cu un sistem de control, cu un sistem armonizat la nivelul tuturor statelor membre și de altfel propunerile pe care le citesc în raport se referă doar la analiza de risc. Mi se pare că trebuie să fim exigenți. Am ascultat afirmațiile noastre și cred că împărtășim această exigență de control puternic în fiecare etapă de la producție și până la punerea în vânzare. Și ultimul comentariu, domnule președinte, începește propunerea care ne a fost făcută. Mi se pare că uh, se pune problema comitologiei și că multe, în textul propus, multe dintre aspectele din textul legislativ sunt trimise către actele delegate. Pe când eu aș întări mai degrabă actul de bază, mai degrabă decât să uh, ducem aceste propuneri în uh, legislativ în acte delegate. Iată opinia mea față de acest raport, domnule președinte. Mulțumesc. Acum uh, are cuvântul domnul Oli Ren. Aveți cuvântul. Pan poseu Ren, pani komisarzu, bardzo proszę. Thank you, thank you, Chair. We know that uh, Mulțumesc, uh, domnule președinte. Știți că piața europeană crește rapid în Europa și mi se pare extrem de important pentru agricultura europeană uh, actuală și viitoare acest subiect și e foarte important că atât Comisia cât și președinția europeană au făcut din uh, agricultura bio o prioritate majoră. După părerea noastră, legislația europeană ar trebui să încurajeze din ce în ce mai mult producția organică și, din acest punct de vedere, legislația actuală uh, cred că a funcționat uh, destul de bine. Totuși, nu a făcut față tuturor uh, provocărilor pe care le pune producția agricol, agricolă organică. De exemplu, în nord, în, unde sunt condiții climatice destul de dure, uh, reforma acestei legislații este justificată și o susținem. Unii fermieri bio au fost uh, preocupați foarte mult de unele elemente acestei uh, posibile reforme. Principala lor preocupare a fost că reforma va face agricultura bio mai dificilă decât este astăzi și sunt uh, îngrijorați. Spunerea Comisiei va crește controlul și va duce la mai multă birocrație, birocrație care deja e destul de excesivă în domeniul agricol. Sigur că este important să păstrăm încrederea consumatorilor în ce privește agricultura bio, dar, după părerea noastră, creșterea controalelor și a birocrației nu va duce în mod uh, necesar la rezultatul dorit. Mai degrabă, noi susținem tranziția către o supraveghere bazată pe risc. Supravegherea trebuie să fie mai eficientă, dar, în principiu, asta nu cere o creșterea controlelor, de exemplu, în comerțul cu amănuntul pentru produse bio. Mai degrabă, ar trebui să încercăm să reducem birocrația, ceea ce ar putea duce și la reduceri de costuri și în acest caz fermierii eh, mici trebuie să fie principala noastră preocupare. În general, propunerea Comisiei are în continuare nevoie de îmbunătățiri semnificative și de schimbări până înainte să poată intra în vigoare. De exemplu, eh, cerința de a transfera, de a avea ferme 100% pe producție bio. În principiu susținem propunerea, dar vrem să vedem că este îmbunătățită în mod semnificativ. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul uh, Shire. Doamna Shire. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Propunerea uh, Comisiei dorește o standardizare a agriculturii bio, însă adesea legislațiile naționale nu sunt comparabile. Dacă mă uit la agricultorii bio din Finlanda sau din Olanda și compar cu cei din Grecia, văd că există diferențe. Prin standardizare se face o egalizare a condițiilor care însă nu uh, ține seama de diferențele dintre agricultori. Cred că sunt condiții prea stricte care se impun pentru a folosi termenul agricultură bio și mai ales condiția ca fermele să fie 100% bio. Asta nu e posibil. Uh, nu se poate face, de exemplu, în creșterea animalelor la nivel, uh, uh, la nivel uh, mare. Deci cred că Comisia trebuie să, fie, să dea dovadă de mai multă suplețe pentru agricultură bio. Sunt foarte mulți fermieri care ar dori să cultive numai bio și cred că treaba noastră este să ne asigurăm uh, că uh, îi ajutăm și că avem aceste ferme bio. Mulțumesc, domnul Hausling. <clears throat> Domnule președinte, stimați colegi, stimate colege, ne ocupăm și ne vom ocupa în continuare de această propunere a Comisiei. Aud ce ni s-a spus din partea Comisiei acum, că va prin această propunere va scădea birocrația și va fi extinsă agricultura ecologică. Din uh, discuțiile pe care le-am avut cu organizațiile ecologice, tot ce pot să vă zic e că aceștia văd cu niște ochi foarte critici propunerea făcută de comisie spun că aceasta nu va duce la o debirocratizare, mai ales pentru cele mai mici întreprinderi. Spun că există foarte multe puncte deschise, multe acte delegate cu care tot timpul avem problemele noastre. Există un număr foarte mare de acte delegate în, aceast, în acest proiect și pun la îndoială întregul sistem. Trebuie să spun foarte clar, că Comisia nu trebuie să se facă de parcă acum a uh, descoperit că acest sector e unul important, e important pentru export și trebuie să fie consolidată încrederea. Organizațiile ecologice au de ani întregi o dezvoltare pe care și-au făcut-o până acum. Așa că intervenția Uniunii Europene nu e oportună acum. Vă voi spune concret niște puncte. Apoi s-a făcut acest chestionar înainte. Acesta a fost deja criticat pentru că întrebările care au fost puse nu erau destul de importante și că s-a spus că se încerca să se ajungă la un rezultat pe care comisia și l-ar fi dorit, adică să întrebe dacă consumatorii își doresc produse ecologice care nu conțin substanțe periculoase. Bineînțeles că toată lumea a răspuns cu da, însă să ajungem la obiectivul propus, asta e cu totul altă treabă. Un alt punct care mă îngrijorează foarte mult e faptul că există acum o limită pentru uh, agricultura ecologică și se orientează foarte mult și spre alimentele pentru bebeluși. Dar însă trebuie să vedem cum are loc agricultura ecologică într-un mediu în care e destul de greu să se facă alături de agricultura comună. Pentru că, până la urmă, și aceste produse există pesticide care vin de la vecini. De aceea, din punct de vedere politic, discut acum și de a fac niște declarații clare politice. Da, vă rog. Mai departe. Da cred că e un punct critic pentru că există această insecuritate juridică și cred că nu face decât să facă și mai nesigură agricultura ecologică decât să o ducă mai departe. Uh, dar mai treb- ar mai trebui să discut niște puncte legate de aceeași problemă. De exemplu, ce facem cu importul de produse ecologice? Comisia a primit acum un mandat, au existat și discuții comerciale pentru a se ajunge la un acord de recunoaștere reciprocă. Uh, în agricultură, însă tot ce s-a făcut nu cred că e durabil. E o problemă foarte mare, pentru că exact importurile sunt o problemă mare. Trebuie să ajungem la o soluție astfel încât pe viitor încrederea consumatorilor să fie crescută. E un punct critic această recunoaștere reciprocă a standardelor. E nevoie de criterii mai bune, criterii mai durabile, pentru că dacă nu, credibilitatea în acest uh, domeniu va scădea în loc să crească. Și un alt punct important, atunci când dorim să îi facem activi pe fermierii noștri, atunci trebuie să le ținem deschise drumurile. Da, e foarte important să se folosească 100% semințe ecologice, salutăm cu toții acest fapt, dar atunci trebuie să avem o piață pentru semințe ecologice. Nu putem să-i cerem niciunui fermier să folosească 100% semințe ecologice atunci când acestea nu există. De aceea trebuie să deschidem drumurile spre a ajunge acolo, mai ales în noile state membre unde nu există o structură atât de dezvoltată. Trebuie să deschidem posibilități, să există posibilități deschise. Așa că e important să le pregătim terenul pentru o producție ecologică. Așa că nu e bine să spunem acum 100%, de mâine totul trebuie să fie 100%, în practică nu se poate face așa ceva fermierii nu pot să pună în practică asta. Și exact în această situație ne aflăm. Dacă propunerea este pusă în aplicare așa cum arată acum, atunci eu văd acest pericol. Vom avea și mai puțină agricultură ecologică decât mai multă și de aceea trebuie reverificat întregul proiect legislativ, pentru că scopul nostru este să avem mai multă agricultură ecologică și să crească credibilitatea consumatorilor. Mulțumesc! So, Eh, Mulțumesc. Am două întrebări, doamna Sandra Rodriguez. Una dintre ele e legată de preocuparea excesivă a Comisiei față de orientarea către export a producției bio. Și dacă asta vrei să stimulezi, uh, asta e un atac, uh, practic, asupra fermierilor și o susținere a uh, corporațiilor multinaționale. Și ca să menționez exemplu dat de antevorbitorul meu, dacă lăsăm uh, la o parte uh, producătorii locali de semințe, înseamnă că fermierii vor deveni din ce în ce mai dependenți de marea industrie de semințe. Deci vreau să cer comisiei să con- considere că producția bio uh, este agricultura bio trebuie să, să fie ceva care se face în fiecare uh, stat membru și se consumă acolo, nu se trimite la distanță și se consumă energie pentru transport. Mulțumesc. Domnul Blanen. Mulțumesc. Vreau și eu să subliniez punctul pe care l-au exprimat ceilalți colegi în ce privește interdicția de a avea ferme mixte și bio și convențională. În Marea Britanie 20% dintre agricultorii bio au și producție convențională. Din diferite motive, poate pentru că nu e o piață destul de mare pentru aceste produse și atunci nu au de ce se ducă până la 100%, Uh, și e clar totuși că fermierii din Europa sunt într-o tranziție între uh, agricultura convențională și a bio și nu se poate face peste noapte. Deci dacă mergem pe drumul acesta și interzicem complet producția mixtă, paralelă de fapt, producția în paralel, vom avea un uh, efect pervers de a împinge pe fermieri înapoi spre agricultura convențională și nu cred că asta vrem să realizăm. Mulțumesc! Domnul Buda, mulțumesc. Domnule președinte, apreciez foarte mult propunerea Comisiei și cred că era nevoie uh, de o astfel de propunere, însă aici aș contradice uh, oarecum uh, câțiva antevorbitori de-ai mei legat de ceea ce înseamnă uniformizarea condițiilor în care un produs poate să fie bio. Sigur, trebuie să ținem seama de particularitatea fiecărei zone, fiecărei țări, dar în același timp eu cred că nu putem accepta ca un produs care este, de exemplu, în România, uh, sau este din România, poate să aibă un conținut mai mare de azot comparativ cu un alt produs care este din, uh, din Italia sau din Franța sau din Germania. Din potrivă, aici Comisia trebuie să fie foarte atentă la ceea ce înseamnă o standardizare la nivelul Uniunii Europene a condițiilor în care un produs um, este bio. În același timp, desigur, uh, nu cred că trebuie să creștem neapărat gradul de uh, birocrație, pentru că asta nu face altceva decât să reducă foarte mult numărul fermierilor care vor face o agricultură uh, bio și eu cred că în momentul de față Europa are nevoie de produse biologice cât mai mult. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamnă Helens Garcia Zamica. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Preocuparea pe care a exprimat-o colegul britanic. În efort, mi se pare că în efortul de a stimula producția bio, această propunere de a interzice fermele paralele poate avea consecințe negative, nedorite. Uh, atunci când cererea crește, nu mi se pare că e o idee bună să-i punem pe producătorii bio într-o situație uh, inconfortabilă, să-i forțăm să aleagă. De ce? Pentru că producția bio este mult mai scumpă decât producția convențională. Deci am putea avea situații în care mulți agricultori vor abandona Uh, agricultura bio și se vor întoarce la agricultura convențională. Trebuie să ne gândim la acest lucru și dacă Comisia insistă asupra acestei propuneri, trebuie să găsim o cale de a o uh, schimba. Mi se pare că trebuie să ne gândim și la unele excepții de asemenea. Și eu aș fi foarte grijulie în abordarea acestei chestiuni, pentru că nu vrem să creăm distorsiuni în zone geografice unde există o producție bio foarte mare, cum e în unele regiuni din Spania. Uh, se pare că 40% dintre ferme sunt uh, ferme paralele cu producție și bio și tradițională. Deci, ok, să întărim uh, controlele, dar în Spania există o tradiție foarte îndelungată de agricultură bio. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum îi dăm cuvântul vorbitoarei comisiei, doamnei director de la DGAGRI. Vă rog să răspundeți la întrebările care v-au fost adresate. Pani director, Balzbuș. Sorry, pardon, excusez-moi, mais j'avais plus de, de traduction. Um... Mulțumesc, dar nu mai auzeam, îmi cer scuze, nu mai auzeam interpretarea, spune doamna Paria. Mulțumesc pentru intervențiile dumneavoastră. Sunt foarte bucuroasă că ați intervenit și văd, e foarte clar că există reacții pe mai multe teme. Voi grupa răspunsul meu în funcție de categorii în ceea ce privește povara administrativă și birocrația. Am mai spus-o și în prezentarea mea, obiectivul reformei este să reducă costurile administrative și birocrația. Am făcut o propunere perfectibilă, cu siguranță, dar cred că unul dintre obiectivele noastre fundamentale este să reducem birocrația și costurile administrative. Propunerile dumneavoastră pentru îmbunătățirea uh, acestui act sunt binevenite, mai ales că suntem deschiși discuțiilor. Estimăm că Propunerea noastră contribuie deja la reducerea birocrației, reducând mai ales uh, numărul de derogări, vizând obligațiile de informare și uh, reconcentrând controlele la exploatațiile din domeniile cele mai uh, cu riscul cel mai mare. În ceea ce privește impactul propunerii, efectele adverse uh, asupra obiectivelor. Nu trebuie să ajungem la această situație. Trebuie să găsim un echilibru adecvat între încrederea consumatorilor în produsele ecologice, în labelul ecologic atunci când cumperi un produs care are o etichetă bio, atunci te aștepți la respectarea anumitor reguli, la respectarea unui anumit mod de producție. Problema regulamentului actual este că există foarte multe derogări care lasă portițe deschise unor moduri de producție care sunt diferite de la o țară la alta și care uh, pot să strice uh, imaginea produselor biologice în fața consumatorilor. Ei pot chiar să nu mai cumpere acest produse, aceste produse pentru că nu mai au încredere în ele. V-am înțeles foarte bine, nu trebuie nici să fim nici uh, la polul opus, nu dorim să descurajăm nici producătorii de la a demara agricultura biologică sau de la a-și extinde operațiunile. Am dorit să găsim un echilibru între flexibilitate, am prevăzut chiar perioade de tranziție, vom discuta și la actele delegate despre aceste mici perioade de tranziție pentru a-i ajuta pe agricultori să Um, ajungă la acest regim nou. Dar este evident că acum derogările cu derogările existente nu vom face decât să stricăm imaginea produselor uh, ecologice în ochii consumatorilor. Controalele care au fost evocate de câțiva dintre dumneavoastră. Acestea se desfășoară pe bază anuală și în exploatații care sunt fiabile, care nu prezintă un risc foarte mare. În agricultura biologică, costul controlelor este, este foarte mare ca în orice alt domeniu și este mare și pentru controlori, cât și pentru cei controlați și pentru contribuabil, indirect. Cred că și în acest domeniu este bine să facem o analiză de risc înainte. Astfel, le-am permite celor care respectă reglementările să își reducă costurile și am răsplătit pentru eforturile lor și i-am încuraja și, de asemenea, ne-am concentrat eforturile și fondurile pe exploatările uh, care sunt uh, cele mai riscante. Cred că raționamentul este bun aici, putem să rafinăm uh, propunerea, să o perfecționăm, dar este bine să dorim să urmăm o abordare bazată pe risc și cred că așa trebuie să facă toate sistemele de control, fie că e vorba despre control financiar sau nu, pentru a avea o raționalizare a costurilor de control implicate și pentru a mări eficacitatea. Exploatațiile mixte. Astăzi, agricultura ecologică coexistă în mai multe părți cu agricultura convențională. Noi estimăm că această situație trebuie să fie uh, schimbată complet. Asta deoarece se pune din nou problema încrederii consumatorului. Ați spus și dumneavoastră că e foarte uh, dificil că să, să, să-ți dai seama dacă, cum se face diferențierea între cele două tipuri de culturi în aceeași fermă, dacă substanțele folosite într-o parte nu ajung cumva și în alta. Plus de asta, atunci când se fac controle la fața locului, uh, costurile sunt și mai crescute un controlor nu știu cum poate să-și dea seama dacă uh, pesticidele folosite pe partea convențională a unei ferme nu sunt folosite pe partea ecologică a firmei. E important să, ne, uh, să avem o situație cât mai clară pentru a preveni uh, cazurile de fraudă. În ceea ce privește semințele, vă amintesc că în acest domeniu am prevăzut o perioadă de, semințe, de tranziție pentru utilizarea semințelor, până în 31 decembrie 2021 pentru a permite uh, producția de semințe ecologice. În ceea ce privește comitologia, am uh, trimis foarte multe acte delegate pentru măsurile de, uh, de punere în aplicare. Trebuie să găsim un echilibru între nevoia de avea reguli clare și nevoia de a putea să adaptăm aceste reguli pe măsură ce evoluează lucrurile în producția ecologică și uh, cercetările tehnologice. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Am Mă uit puțin și la ceas. E un punct care ne va preocupa des de acum. E bine că și domnul Ren a vorbit despre faptul că, da, agricultura e strâns legată de toate aspectele biologice. Și putem acum să trecem la un ultim punct. Acesta va avea loc cu ușile închise, în afară de eurodeputați. Nu are voie să rămână nimeni în sală, nici uh, clienți, nici, reprez- nici uh, reprezentanța în Consiliului, nimeni în afară de europarlamentar. Facem o scurtă pauză și apoi trecem la ultimul punct.